Dear President, Bună dimineața, stimați colegi! Ședința e deschisă. În primul rând, o comunicare. Comitetul a a transmis uh, cinci texte conform regulii 216 paragraful 4. Aceste raport, rapoarte sunt adoptate. Dacă există cel puțin 40 de membri care doresc să se organizeze un vot, atunci acesta se va organiza. Puteți uh, găsi aceste rapoarte și a, uh, această comunicare a fost pusă pe ordinea de zi. Acum va urma o dezbatere cu subiectul justiția. E raportul domnului Berlinger și al domnului Kles, programul din 2014-2020 al justiției și apoi doamna Gânț cu programul drepturi și cetățenie pentru 2014-2020. Vor începe raportorii. Îi dăm cuvântul lui domnului Berlinger, 5 minute. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Regulamentul pe care îl vom vota astăzi privește programul pe șapte ani de intervenții ale Uniunii Europene în domeniul justiției.